Dear colleagues, stimați colegi, colleagues, stimați colegi, cred că putem să începem ședința noastră. I start immediately with uh, I... Am să încep direct cu punctul 2 de pe ordinea noastră de zi, și anume adoptarea ordinii de zi. Am primit o cerere de modificare a ordinii de zi. Grupul PPE a cerut amânarea votului cu privire la right to water. Votul doamne Boylan. Dacă nu sunt obiecții, doamna Boylan, vă rog aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este o veste foarte dezamăgitoare pentru toată lumea care a lucrat la acest raport. Având în vedere că este un raport cu privire la o inițiativă cetățenească, chiar și o amânare fără vot ni s-ar părea o idee foarte rea. Pentru transparență, noi obiectăm amânarea și am dorit să votăm astăzi. Domnul Liză. Da, Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg dorința raportoarei să votăm cât mai repede posibil. Dar cer înțelegere și față de situația noastră. Avem o inițiativă cetățenească europeană și este pentru prima dată când tratăm o asemenea inițiativă mai întâi aici și apoi la plenară. Obiectivul nostru comun ar trebui să fie acela de a găsi compromisuri care să treacă de plenară. Și nu este deloc uh, ușor să faci așa ceva, mai ales că e vorba de un raport INI. Bine, am putea spune că mai avem ceva timp până la plenară, dar uh, grupurile politice nu pot să depună amendamente. Iar raportoarea poate să facă amendamente doar dacă apar evoluții noi. Și nu putem să ne așteptăm la asta. Acest raport a fost uh, deja distribuit în septembrie. GUE a numit raportoarea chiar atunci și dacă bine am înțeles eu, în ultima săptămână au avut loc două reuniuni cu raportorii din umbră, dar înainte de asta, mult prea puțină comunicare la nivel transpartinic. Raportoarea noastră din umbră s-a îmbolnăvit, din păcate. Și ne-a fost greu, așa că de aceea cerem această amânare de doar trei săptămâni. Noi, cei de la PPE, am vrea ca acest raport să vină în sprijinul primei uh, inițiative cetățenești. Dată fiind situația însă că raportoarea noastră din umbră este bolnavă și că efectiv nu ne regăsim în amendamentele de compromis, nu putem să facem asta azi. De aceea vă rog frumos, dacă se poate, să primim acest răgaz de doar trei săptămâni ca să putem face pe mai departe amendamente de compromis. Ar fi un semnal prost dacă uh, trece raportul de uh, comisia noastră cu o diferență de două voturi pentru ca mai apoi să fie respins la plenară, pentru că Știm prea bine că e privit cu ochi critici la ora actuală acest text. Avem nevoie de o majoritate confortabilă pentru ca, într-adevăr, să fim uh, fair play față de cetățeni. Așa că cer această amânare de trei săptămâni și vă rog din tot sufletul să fiți de acord cu ea. Mulțumesc. Doamna Garcia Perez. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg cât de important este acest raport. Sunt conștientă de problemele care au apărut în uh, grupul PPE, având în vedere procesul de negociere. Deja de două săptămâni lucrăm la amendamentele de compromis. În orice caz, însă, dacă în sânul Comisiei Envi există un acord cu privire la ajungerea în plen, Deja multă lume dorește ca astăzi să se organizeze votul respectiv. Este o chestiune foarte importantă această inițiativă cetățenească europeană. Cred că putem organiza votul și putem cu toții împreună să găsim metoda prin care să organizăm o dezbatere ulterioară, în așa fel încât să cădem de acord asupra plenului și să ne pregătim mai bine pentru ședința plenară. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul acum, doamna Conecina. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș dori să sprijin raportoarea a lucrat deja un an întreg la, această, la acest dosar. Cetățenii așteaptă rezultate. Ei ar dori să vadă cum și când se va adopta acest raport. Bineînțeles, pe viitor probabil că vor mai apărea probleme. Cineva nu este prezent mereu în timpul negocierilor, dar deja au trecut 10 luni în care am lucrat pe acest raport. Toți cei care au dorit să contribuie la acest raport au contribuit deja la el. De aceea aș dori să fim respectoși față de toți cetățenii care așteaptă în stradă și doresc să sprijine această inițiativă cetățenească europeană. Trebuie să le arătăm că guvernul, că Parlamentul European, Parlamentul European îi pasă de ei. Așadar, vă rog să nu amânăm acest vot de astăzi. Nu ar fi corect să cerem amânarea cu o oră sau două ore înainte să aibă loc votul. Nu e corect. Acest lucru ar trebui să fie discutat în mod franc. Dacă PPE-ul era conștient de problemele lor, ar trebui să spună acest lucru mai repede, nu azi dimineață. Acest lucru nu ar trebui să se întâmple, în primul rând. Așadar, stimați colegi, vă rog să votăm astăzi. Mulțumesc, domnule președinte. Argumentul pe care le aud este că ar trebui să luăm uh, în serios acest uh, raport. Sunt complet de acord și tocmai deoarece alte grupuri iau în serios acest raport, aș dori să amânăm votul. Ultimul lucru pe care l-aș dori să se întâmple este să adoptăm acest raport aici la Envi, dar apoi să uh, cadă în plenară. Pentru că pur și simplu nu am face dreptate aceste inițiative cetățenești. Dacă într-adevăr luăm în serios această inițiativă cetățenească, ar trebui să amânăm votul. Trei săptămâni sunt uh, o nimica toate pe lângă lunile întregi în care am depus eforturi. Avem uh, doi pentru, doi împotrivă și acum trebuie să votăm. No, da, da, yes, yes. Matias, I've said that... Matias, am spus că am închis discuția. Am o altă propunere. Să facem o pauză de două minute, în așa fel încât raportorul și raportorii din umbră să comunice și coordonatorii împreună și apoi putem lua o decizie. If you want, okay, for two minutes of break. Bine, dacă doriți, puteți lua două minute de pauză ca să vă consultați, dar apoi trebuie să votăm. Dear colleagues, stimați colegi, vă rog să vă întoarceți la locurile dumneavoastră. Dear colleagues, stimați colegi, Ok, we can start. Putem să reluăm. Acum vom vota cu privire la cererea de amânare. Deci cererea de amânare a votului privind uh, Right to Water. Vom vota electronic. Cine este pentru să voteze da, cine este împotriva amânării să voteze nu. S-a deschis votul. Ce votăm acum? Cine dorește să se amâne, să voteze da, spune președintele, și cine este împotriva amânării votului, să voteze nu. Everybody have voted? The vote is closed. S-a deschis votul, s-a închis votul. Nu se amână. <laughs> Oh, sorry. I have seen before. <laughs> S-a mai văzut asta înainte? Acum putem începe cu votul privind Putem începe cu votul privind alimentele noi. S-a deschis votul. Votul privind alimentele noi s-a deschis. Votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Acum trecem la cazeine și cazeinați. Și în acest caz avem un vot unic. S-a deschis votul. Avem un vot de la verzi în plus. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Vă mulțumesc, îi mulțumesc foarte mult a raportorului. So, simple battle is finished, <laughs> now complicated one on... Deci voturile complicate s-au terminat, acum trecem la Right to Water. Doamna Boylan, mulțumesc, domnule președinte. Doream să vă spun că cerem voturi uh, prin apel nominal la amendamentele de compromis. Foarte bine, deci vom aproba acest lucru. Cred că putem face acest lucru electronic. Cine sprijină votul prin apel nominal să voteze pentru, cine nu sprijină votul prin apel nominal să voteze împotrivă. A votat toată lumea? A votat toată lumea? Votul s-a închis. Vom avea vot prin apel nominal la compromisuri, după cum a cerut raportarea. Compromisul numărul 1, vot nominal, prin apel nominal s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 31, amendamentul Salvini, cine este pentru? Văd prin ridicarea mâinii. Nu văd nicio mână ridicată. Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. DV1, pt 6, nu se votează, trecem la pt 6B. Cine este pentru? împotriva, se respinge. Vom verifica electronic amendamentul pt 6B. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Este greu să-mi dau seama dacă nu vă ridicați mâna așa cum trebuie. Trecem la peti 8. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 32, Garcia. Cine este pentru? Împotriva. Se respinge. Amendamentul 35. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Se dorește verificare electronică. închis votul. Se adoptă. Amendamentul 33. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Acum chiar cred că s-a respins. Este pentru prima dată când fac un vot, așadar vă rog să fiți îngăduitori. Amendamentul 34. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Verificare electronică. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 36, colegului Turmes, cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se verifică electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Peti 1A, peti 7 nu se votează, peti 10 nici el nu se votează. Trecem la compromisul 9. Vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Votul s-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 45, afronte pedicini. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. Peti 17, cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. Peti 1b. Cine este pentru? Împotriva? abțineri, se adoptă. Petit 3. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 10, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Nu n-a votat toată lumea? A votat toată lumea acum? S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul Compromisul 14, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 54, Salvini. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 55, vot pe părți. Partea 1, cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificare. S-a închis votul? Da. De data aceasta am avut noroc. Amendamentul 57, Caputo. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 58, Caputo. este pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 59 a fost retras. Trecem la 62. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 61. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 60. Cine este pentru? Deci amendamentul 60 împotriva, abțineri, aceeași majoritate se adoptă. Amendamentul 63 nu este caduc. Amendamentul 64 cine este pentru? Împotriva, abțineri, verifica electronic. E closed. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis 13, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 11, tot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 73. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Haideți să verificăm electronic. S-a închis votul. Se respinge. PT18. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 80. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 81. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 82 are și un amendament oral. Obiecții? Nu? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Peti 12b. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 12. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 93. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 94. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Vom verifica amendamentul 94. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 16, vor prin apel nominal, să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. DV3, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 6, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 97, Garcia Perez. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 98 pentru, împotriva, abțineri, vom verifica electronic. Votez. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 100. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Haideți să verificăm. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 101. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Peti 9. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Peti 11, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 102, curling, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. 103, turmes pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Peti 16, cine este pentru? Împotriva, Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 105. Cine este pentru? Cine este pentru amendamentul 105? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 106. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. PETI 20A. Se dorește o verificare a amendamentului 106. Vom verifica electronic. S-a închis votul. Se respinge. Peti 20A. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Peti 22. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 122 Caputo, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Să verificăm. Votul s-a closed. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 3, vot prin apel nominal. S-a închis votul. Se adoptă. 127 cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 4, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 137, cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Haideți să verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. 139. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. PT 22, 20B. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Vom verifica. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 7, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Peti 4, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Să verificăm electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Trebuie să vă ridicați mâinile mai bine, că altfel nu pot să-mi dau seama, nu pot să ghicesc. 8. 148. Pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 149 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 150 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul. is closed? S-a închis votul. Se adoptă 151 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. Vote is closed. And that is adopted. Adoptă. Peti 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peti 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 8, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. închis. și adoptă. 162. Am scuzat compromisul 15. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 162 pentru Împotrivă. Abțineri. Respins. 163 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. S-a închis votul. Se adoptă. 165 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Petit 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Petit 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 167 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 163 pentru 173, mă scuzați, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 171 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 170 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 168 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 172 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 169 pentru, a, e caduc. O 174 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 175 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 176 pentru. Adopted. 175. 175 s-a adoptat. 176 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 177 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 178 pentru, împotrivă, obține respins. 180 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 181 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 179 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. Să închizi votul, se adoptă. 183 pentru, împotrivă, abțineri, Trecem la peti 21 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Peti 22 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Peti 25 pentru împotrivă abțineri respins. Verificăm pagina 13. 197 pentru, împotrivă, abțineri, abțineri, respins. 198 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 199 pentru, împotrivă, abțineri, 200 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Closed? Ah, sorry, adopted. Which one? 201. 201 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 203 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 202 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 205 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 206 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 207 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 213 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 214 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peti 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 222 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. DV8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 5, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 230 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 232 pentru și DV10 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV11 pentru împotriva abțineri se adoptă. 233 Girling pentru împotrivă abțineri respins. 234 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 235 pentru împotrivă abțineri verificăm. S-a închis votul, se adoptă. DV5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 236 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 237 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 239 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 240 retras, 241 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. TV9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 244 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 245 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Closed. S-a închis votul, se adoptă. TV12 pentru. Se adoptă. 2, TV14 pentru, împotriva abține, se adoptă. DV17 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 246 pentru împotrivă abțineri verificăm prin vot electronic. Closed. Um... S-a închis votul, se adoptă. 247 comandament oral. Aveți obiecții față de acesta, nu? Două părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă. abține, respinsă. Cea de-a doua parte. No. Uh, hmm? Uncertainty? No, okay. So we will not vote for part deci cea a doua parte nu se mai supune la vot. 248 cu amendament oral. Deci obiecții nu. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 249 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 251 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. DV4 pentru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 se adoptă DVD pentru, împotrivă, abțineri, DVE pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă DVG pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă DVH pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DVI pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DVJ pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DVL pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16, Girling pentru, împotrivă, abțineri, verificăm prin vot electronic. One. Close. S-a închis. Respins. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm. Amendamentul 16, 17, mă scuzați. Votul s-a închis. Se adoptă amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri. E cadou doar ce 17 a fost adoptat. Trecem la amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Putem continua. Votăm electronic întregul raport modificat. And what is now closed. And that is adopted. Congratulations to reporter. Felicitări raportoarei. If you want to leave, please speed up. Vă rog să părăsiți sala cât mai rapid pentru a ne permite să ne continuăm lucrările. Colleagues, we will we, we have to continue with. Trebuie uh, să continuăm uh, lucrările. Vă rog să plecați cât mai repede. So despite the, the, the chats among you, we will continue with uh, exchange of views on the amendment. Vom continua acum schimbul de opinii în ceea ce privește reducerea emisiilor de substanțe poluante de la vehiculele rutiere. Îi dau cuvântul imediat domnului raportor, stimatul nostru coleg Albert Desc. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe... Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Am preluat acest dosar de la colegul Thomas, Thomas Ulmer și vreau să spun următoarele lucruri. Eu cred că trebuie să lucrăm în continuare pe THC, emisiile totale de hidrocarburi, uh, în baza directivei 715 2007. Trebuie să ținem cont de aspectele cele mai importante care apar în propunerea amendată, în așa fel încât să venim cu norme noi. Fără decizii noi în ceea ce privește THC, nu putem să răspundem la provocările care au apărut uh, în prezent în ceea ce privește limitele de dioxid de azot și nu putem nici să extindem domeniul de aplicare în ceea ce privește uh, domeniul vehiculelor grele nu putem să oferim un răspuns la provocările care au apărut bazându-ne pe date concrete. Pentru că doar după ce vom fi analizat toate datele în vigoare, vom reuși să utilizăm aceste informații pentru a lua o decizie în deplină cunoștință de cauză, ceea ce înseamnă septem, în septembrie acestui an uh, date fiind de limită pentru metan, precum și extinderea domeniului de aplicare, Trebuie să ținem cont de următoarele argumente. La ora actuală, limitele de metan sunt uh, peste normele din directiva 715 per 2007. Din perspectiva mediului, însă, trebuie să, vede- să ne dăm seama că nu ar trebui să fim preocupați pentru că, până la urmă, metanul nu este un gaz poluant. Comisia vrea să intervine la nivelul THC în ceea ce privește adaptarea acestuia la vehiculele care funcționează pe bază de gaz, dar resping acest lucru, pentru că adaptarea aceasta trebuie să fie făcută doar în procedura de co-decizie. Am avut o consultare cu raportorii din umbră și a rezultat că și ei sunt de acord cu mine. O propunere concretă din partea comisiei nu există deocamdată. Totodată ar trebui să vedem ce se întâmplă cu uh, limita uh, cu emisiile totale de hidrocarburi și ce se întâmplă cu calcularea metanului în directiva cu privire la emisiile de dioxid de carbon în ceea ce privește automobilele și vehiculele grele și ușoare. Ar trebui să nu fixăm deocamdată uh, cote maxime pentru metan, să aține ține cont de metan emise de metan face ca discuția pe dioxidul de carbon cu obiectivele pentru 2020 să fie deschisă de pe acum. Dar eu ar, cred că ar trebui să evităm asta pentru a avea o siguranță a planificării în domeniul industrial. Toată lumea lucrează în așa fel încât să fie atinse obiectivele deja stipulate. Există mai multe dificultăți tehnice în uh, domeniul uh, creării de mașini care funcționează pe gaz, mai ales în ceea ce privește respectarea emisiilor totale de hidrocarburi. Avem și regulamentul 115 în acest sens, cu ale sale marje maxime, care sunt de dorit, dar nu obligatorii. Așa că, în principiu, ar fi de dorit să se acționeze, dar nu cu norme obligatorie. În ceea ce privește aliniatul pentru metan și adaptările la uh, normele cu privire la emisiile CO2, ar trebui în continuare să mai discutăm. Ar trebui să începem o discuție, însă având în vedere un obiectiv uh, final. După perioada 2002, după anul 2020, oricum Comisia ar trebui să aibă pe ordinea de zi și metanul, pentru că până la urmă el uh, este un gaz echivalent cu efect de seră. Nu cred că ar trebui să apară mari uh, probleme tehnice pentru industrie uh, după anul 2020. Vă um, stau la dispoziție pentru orice amendamente de compromis. Iar în ceea ce privește extinderea domeniului de aplicare la 7,5 tone, eu cred că industria ar trebui să se bucure de o marjă de manevră. Dar stau la dispoziția dumneavoastră, uh, sunt deschis pentru orice discuție cu raportorul din umbră și cu ceilalți participanți. Părerea mea este că, după reuniunea de ieri cu Giovanni Lavia, ar trebui să amânăm uh, totul până în septembrie, pentru că mai sunt foarte multe lucruri de dezbătut. Ați văzut noastră că este un dosar foarte tehnic și v-aș fi extrem de recunoscător dacă am face asta. Să nu fim presați de timp, să nu trebuiască să facem pe repede înainte amendamente de compromis să încheiem uh, totul în septembrie. Pentru că până în septembrie vom reuși să ne dăm seama ce se întâmplă și la comisie și vom reuși să elaborăm texte compatibile. Așa că vă rog frumos să fiți de acord cu mine pentru că nu e o pierdere de vreme dacă avem acest răgaz până în septembrie, în așa fel încât să ne încadrăm uh, uh, să ajungem cu documentul la o plenară în acest an. Mulțumesc raportorului. Raportorii din umbră acum. Miriam Dali mai întâi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Să reacționez uh, la câteva dintre lucrurile ilustrate de domnul raportor. E bine că domnia sa e de părere că ar trebui să găsim amendamente de compromis pe mai multe subiecte. Din păcate, nu sunt de acord cu optimismul său când uh, discută despre adevăratele norme de emisie și cu încadrarea până în septembrie. E o, uh, un pronostic optimist. Nu credem că va fi totul gata până în septembrie și singura mea îngrijorare este că nu am obținut ceva cu care să generăm o schimbare sau uh, să venim cu o diferență. Vom, nu vom face altceva decât să amânăm lucrurile. Una este să spunem că ne încadrăm până în septembrie, dar fără a avea nicio garanție. Uh, eu cred că amânarea aceasta va fi una uh, reluată la nesfârșit, în așa fel încât la final vom obține un rezultat contradictoriu intențiilor noastre. Și aceasta este o îngrijorare pe care aș fi vrut să o împărtășesc cu dumneavoastră și cu Comisia, pentru că având în vedere că nu avem nicio garanție și având în vedere că nu ne vom încadra, uh, vor apărea probleme. Ar fi trebuit să ne încadrăm până acum, dar iată că nu s-a întâmplat. Sunt șase puncte pe care vreau să mă axez astăzi, pe care le consider vitale pentru acest dosar. Și încep cu metanul. Cu metanul, care e un gaz cu efect de seră, dar nu neapărat cu efecte nocive asupra sănătății umane. Unii ar spune că metanul n-ar trebui tratat ca fiind poluant, dar Până la urmă, e important să restricționăm emisiile de metan pe viitor și să limităm uh, normele THC în așa fel încât să le echilibrăm pentru uh, a ține cont de situația gazelor cu efect de seră. Emisiile de metan, dacă sunt excluse de pe lista poluanților, ar putea fi uh, privite ca fiind un echivalent cu efect de seră. În amendamentele SND propunem să convertim metanul în echivalent CO2, în așa fel încât să îl avem în această listă după 2020. În ceea ce privește valorile THC, considerăm că această limită ar trebui revizuită în baza unui studiu de impact clar și detaliat iar uh, adaptările necesare să fie avute în vedere, să fie de fapt o precondiție a regulamentului uh, prin uh, procedura legislativă ordinară. În al doilea rând, ce se întâmplă cu emisiile de dioxid de azot? reducerea de NO2 și de NOx din trafic trebuie să țină cont de plafoanele maxime la nivel național și de calitatea aerului. Considerăm că noi norme NO2 ar putea să ne ajute în atingerea obiectivului ultim, dar introducerea de noi valori limite pentru NO2 ar trebui să facă obiectul unei proceduri legislative ordinare. Aceasta este poziția pe care noi am subliniat-o în amendamentele SND și subliniem nevoia de a face un studiu de impact în acest sens pentru a evalua uh, un, uh, costul uh, raportul cost-beneficiu. În al treilea rând, uh, emisiile pentru valorile limite a temperaturii scăzute. Ce se întâmplă cu, hidrocar cu eh, hidrocarburile și monoxidul? Mi se pare că nu, valorile de acum nu uh, redau fidel realitatea. În poziția SND suntem de acord cu propunerea Comisiei, dar cerem cu o decizie și recomandăm ca revizuirea limitelor maxime să fie precedată de un studiu de impact detaliat pentru monoxidul de carbon și pentru hidrocarburi, nu doar pentru uh, NO2 și pentru alți oxizi. Punctul 4. Uh, Dubla certificare a emisiilor, așa cum a spus și raportorul. Sprijinim reducerea poverii nenecesare în plan industrial, vrem mai multă uh, flexibilitate pentru omologarea de tip, în așa fel încât să fie cuprinse și vehicule grele și autoutilitarele ușoare, dar să menținem un nivel înalt al protecției mediului înconjurător. Și în acest context sprijinim propunerea Comisiei de a uh, spori limita maximă până la 5.000 de kg, dar nu sunt de acord cu amendamentele care vor să extindă flexibilitatea de până la 7.500 de kilograme. Punctul 5. Introducerea uh, unor contoare obligatorii a consumului pentru vehiculele ușoare, cu toate specificațiile tehnice necesare. Aici mi se pare că nu există suficiente date tehnice deocamdată. Nici nu există o percepție clar definită în ceea ce privește um, potențialul ecologistic. de impact al Comisiei spune că consumul ar putea fi redus cu 2-3% dacă ar exista indicatori uh, pe schimbător și dacă uh, s-ar ține cont de alte criterii tehnice. Dar, uh, până la urmă, în termeni reale, ar fi doar 1% reducerea și credem că introducerea acestui punct ar aduce, într-adevăr, o valoare adăugată. Și ultimul punct, în ceea ce privește emisiile în termeni reali, uh, suntem de acord că ciclul de testare ar trebui să fie creat în așa fel încât să ilustreze condițiile reale în care se conduce un autoturism. Trebuie să fie o procedură care să țină cont și de omologarea de tip și care ar trebui să reflecte într-adevăr rata reală a emisiilor, mai ales în uh, centrele urbane unde se reflectă cel mai bine situația. Mulțumesc, domnul Dorman de la ECR. Tak for det. <clears throat> Jamen generelt mener ECR, at øh, vi er øh, godt. Mulțumesc. Noi credem că suntem pe drumul cel bun cu acest regulament. De asemenea, este vorba și de reducerea poverii administrative pentru producători. De aceea considerăm că acest proiect de raport și amendamentele prezentate sunt foarte bune pentru producătorii de vehicule. Este nevoie de un singur tip de aprobare pentru vehicule și apoi putem discuta despre limita de 7500 de kilograme sau 5000 de kilograme. Trebuie să fie și producătorii flexibili aici, bineînțeles. Trebuie să evităm costurile de producție înalte. Credem că propunerea comisiei ar trebui să fie tratată prin, prin procedura de codecizie, nu prin acte delegate. Așadar, dorim să fie limitate competențele respective. În orice caz, nu cred că ar trebui să primească Comisia aceste competențe. Ne gândim la consecințe acum. Consecințele prezentării metanului drept un gaz cu efecte de seră. Aici ar putea fi probleme cu vehiculele care folosesc combustibil mai naturali. Sprijinim de asemenea și amendamentele care stipulează eliminarea actelor delegate din partea comisiei, după cum am spus și adineauri. Apoi trebuie să ținem seama și de emisiile de dioxid de azot. O altă modificare la care ne gândim este să depunem un amendament cu privire la utilizarea motoarelor cu hidrogen și, de asemenea, introducerea unei indicări a un indicator pe schimbătoare. Ne gândim că motoarele cu hidrogen ar putea avea și ele câteva avantaje în ceea ce privește costurile. Avem câteva semne de întrebare în ceea ce privește avantajele de natură ecologică pe care le putem câștiga, pe care le putem uh, avea la nivelul producătorilor. Și apoi, în ceea ce privește testele, trebuie să vedem dacă putem uh, să acceptăm uh, ca termen luna septembrie, trebuie să avem un document legislativ de înaltă calitate, însă noi suntem dispuși să mai depunem eforturi în acest sens ca să ajungem la un rezultat satisfăcător. Vă mulțumesc. Acum pentru ALDE, domnul, doamna Meissner. Yes, I'm uh, Mulțumesc. Eu voi vorbi pentru raportorul nostru în umbră, Nils Torvalds, care nu poate să fie aici astăzi și am să prezint și eu câteva comentarii din partea mea, pentru că a fost raportor din umbră la TRAN. În primul rând aș dori să îi mulțumesc raportorului și să le mulțumesc și colegilor raportorului în umbră pentru efortul foarte bun de până acum. Propunerea această propunere a fost discutată la Envi acum nu multă vreme și de atunci a fost prezentată 120, aproximativ 120 de amendamente. Am salutat acest raport și am apreciat uh, calitățile sale. Polarea atmosferică este o problemă în Europa și este important să o abordăm din mai multe puncte de atac. Siguranța rutieră este importantă, mai ales uh, în zonele urbane. Tehnologia progresează rapid și nu ar trebui ca politicile noastre să rămână în urmă. În același timp, avem nevoie de o abordare cuprinzătoare în așa fel încât producătorii să fie tratați cu echitate și să nu riscăm ca politicile să devină contradictorii între ele. Principalele noastre îngrijorări sunt includerea actelor delegate, acestea sunt o problemă centrală pentru noi. De asemenea, avem uh, îngrijorări în ceea ce privește dioxidul de azot, Am dori să avem o evaluare de impact cuprinzătoare și să ținem seama de aia înainte să uh, nu cumva să dăm uh, un cec în alb comisie în acest sens. Din câte știu, există limite pentru noxe și dioxidul de azot provine de, din oxizii de azot. Așadar, avem nevoie de noi limite pentru dioxidul de azot. Voi continua să citesc. Scopul acestei uh, propuneri este de a reduce emisiile de poluanți de la vehiculele, de la autovehicule. Și ar trebui să rămânem concentrați pe acest obiectiv. Este nevoie de o procedură politică transparentă, este nevoie de procedura legislativă obișnuită. Aceasta este cea mai uh, adecvată și asta fără să se scadă nivelul de ambiție. Sper ca uh, raportorii și raportorii în umbră să aibă mult succes. Acestea au fost cele spuse de către domnul Torvalds, acum voi spune și ideile mele. În primul rând, eu sunt de acord. Noi suntem de acord cu amânarea până când uh, comisia termină cu testele în um, condiții de circulație reală. Nu are sens altfel să purtăm această discuție. Apoi, în ceea ce privește contoarele de consum, la ora actuală majoritatea mașinilor au deja astfel de contoare și aș dori să merg pe linia de la TRAN, acolo am avut o majoritate, cum că e nevoie de o... trebuie să fie facultativă această opțiune. Nu ar trebui să fie obligatorie, din punctul meu de vedere. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Nu văd raportorul de număr de la GUE de la Verzi, Bas îl va înlocui pe raportul din umbră. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, înlocuiesc pe domnul Keith Taylor, care își cere scuze pentru absența sa. Am să prezint punctele pe care dorea să le prezinte el și, la fel ca și colega mea, îmi voi spune și eu ideile. Raportorul știe foarte bune știe foarte bine că noi suntem foarte critici vis-a-vis -vis de această propunere. Titlul propunerii este reducerea emisiilor de poluanți de la vehicule. Nu avem impresia că acest titlu acoperă ceea ce face propunerea. Noi constatăm că crește flexibilitatea. Așadar, probabil, Comisia ar trebui să se gândească și la schimbarea titlului, pentru că în această propunere nu se vorbește deloc despre reducerea emisiilor de poluanți. Bineînțeles, except în situația în care schimbăm conținutul, în așa fel încât direct conținutul să reflecte titlul. Altfel, noi nu putem sprijini această propunere. Și raportorul știe deja care sunt criticile noastre. Sunt două chestiuni cruciale pentru noi. Și dintre acestea, Primul a fost menționat anterior și de către Keith Taylor. În opinia noastră este nevoie de obligativitate la nivelul uh, contoarelor și indicatoarelor pe schimbător. Comisia mereu sublinează cât de importante sunt uh, evaluările de impact. Comisia mereu spune că pentru o reglementare mai bună este nevoie de o evaluare de impact. Așadar, este surprinzător să vedem că aici Comisia nu își urmează propriul propria evaluare de impact. Poate că industria nu a privit cu ochi buni aceste evaluare de impact, dar eu trebuie să spun că este o metodă foarte eficientă din punct de vedere al costurilor de a reduce emisiile. Așadar, este important pentru noi ca uh, aceste contoare și indicatoare pe schimbătoare să fie obligatorii. Altfel, propunerea nu are sens pentru noi și chiar ar trebui să fie schimbat titlul. Apoi, a doua problemă crucială pentru noi sprijinim raportorul în ceea ce privește amânarea votului, votul la Envi, adică. Și aici este vorba de uh, testul de emisie în, condiții de circulație reală. Pare o idee, o idee inofensivă să crește marja pentru vehiculele grele. Problema însă este legată de testele de emisii în condiții de circulație reală. Știm că ele sunt obligator obligatorii pentru vehiculele grele, încă nu sunt obligatorii pentru vehiculele ușoare. Câte vreme nu avem acoperire și aici, nu putem să ne gândim la chestiunea legată de acoperirea propunerii de directivă. Aici problema este de natură politică. Dacă nu avem rezultate din circulație reală pentru vehiculele ușoare, atunci nu știm cum să creștem domeniul de aplicare aici. Așadar, noi credem, nu știm dacă într-adevăr vom avea rezultate în septembrie, însă cele două chestiuni sunt atât de uh, corelate încât nu pot fi separate. Așadar, trebuie să așteptăm pur și simplu până când uh, se ia o decizie cu privire la testele de emisii în condiții de circulație reală și apoi vom putea continua eforturile și pe această temă. Iată, așadar, v-am prezentat cele două chestiuni importante pentru noi. Mai sunt câteva chestiuni menționate. Voi face referire pe scurt la trei dintre ele. În primul rând, suntem împotriva uh, excepției pentru metan. Nu credem că are vreun merit această excepție. Noi nu vom fi de acord cu această excepție. De asemenea, nu suntem de acord cu câteva dintre actele delegate propuse. Nu sunt uh, decât niște chestiuni politice. Și aici ar trebui să fie aplicată procedura legislativă ordinară, nu un act delegat. În al treilea rând, nu sprijinim o limită separată pentru dioxid de azot. În opinia noastră este nevoie de limite stricte pentru oxid de azot în general și apoi acest lucru va influența și limitele pentru dioxid de azot. Nu are sens să avem o limită separată pentru dioxid de azot. Și aici suntem de acord cu Gizina. Și sper și cu alții. Iată așadar, dar știu, Matias, ești un pic îngrijorat acum și eu sunt îngrijorat, tocmai de aceea am zis probabil și eu am devenit îngrijorat pe măsură ce vorbeam, de aceea am spus probabil că am putea să sprijinim uh, propunerea, dar cele două chestiuni cruciale pentru noi sunt uh, domeniul de aplicare mai larg și cerințele obligatorii pentru contoare și indicatoare pe schimbător. Aici am terminat cu ceea ce a avut de prezentat Keith Taylor și adăugirile mele. Vă mulțumesc foarte mult! pentru opiniile dumneavoastră și acum pentru FDD, doamna Evi. Grație. Mulțumesc. Și noi suntem uh, pentru includerea metanului în calculul privind emisiile totale de hidrocarburi. Avem niște limite în vigoare acum Definirea noilor limite ar trebui să se facă după evaluarea atentă a impactului, să se țină cont de posibile efecte asupra calității aerului, atât în ceea ce privește metalul, cât și produsele de degradare în atmosferă ale acesteia. Trebuie să ne gândim aici la faptul că vrem, practic, un avantaj uh, pentru calitatea aerului. De asemenea, suntem pentru stabilirea de noi limite pentru dioxidul de azot dat fiind că acest compus afectează mult importanța sănătății uh, umane, așa cum arată un ultim raport al uh, Agenției de Sănătate Europeană. De asemenea, și noi vrem să se facă teste în ceea ce privește emisiile în condiții reale de condus. De asemenea, aceste modificări nu credem că ar trebui să se facă prin acte delegate. Regulamentul privind limitele de emisii nu poate fi considerat o modificare nerelevantă a textului legislativ. Deci, din acest punct de vedere, singura soluție e să se prezinte o nouă uh, propunere din partea Comisiei cu o evaluare de impact asupra noilor măsuri. Și procedura uh, care trebuie să se aplice este codecizia, bineînțeles. Uh, now round for... Vă mulțumesc. Urmează Matias Grote. Uh, Mulțumesc. Euro 5, Euro 6. Cu asta am început eu acum vreo 10 ani și iată că lucrurile încă nu s-au rezolvat. Am o rugăminte către coraportori, către raportori din umbră. Atunci cu euro 5, euro 6 am introdus norme speciale, mai ales pentru domeniul social, cu ambulanțe și așa mai departe, pentru că e o altă categorie până la urmă și am o rugăminte către raportor și raportorii în umbră să ajungeți la un consens în uh, așa fel încât uh, să fie reluat sensul și spiritul legislației anterioare, deci să existe totuși aceste derogări. În termen general, ce pot spune eu cu privire la uh, ciclul mondial de testare? Nicăieri nu există o înșelătorie mai mare decât la aceste cicluri de testare. Nicăieri nu se fac mărșăvii mai mari când se uh, dau jos oglinzile retrovizoare, când se sting toate luminile în mașină, când se închid ermetic mașinile cu lipici în așa fel încât să nu, uh, să nu consume. Uh, totul este legal, chit că sunt trucuri care se, sunt aplicate cu bună știre. Uh, e important să avem un alt ciclu mondial de testare, dar eu uh, nu cred că trebuie să așteptăm până la Paștele Cailor, pentru că nu uitați, eu aștept deja de 10 ani de zile și de fiecare dată mi se spune în septembrie, <laughs> dar mă întreb în septembrie al cărui an? 2015, 2016, 2022. Deci când? Când? Da, ca și cu aeroportul din Berlin, mi se spune din sală. E un exemplu foarte bun. Deci cred că nu vom uh, uh, cred că ce mai bine este să noi să mergem pe drumul nostru și apoi să ne adaptăm, pentru că până la urmă noi așa am procedat și până acum. N-am așteptat ca alții să miște lucrurile, ci noi ne-am dus pe drumul nostru, așa am făcut-o și în urmă cu 10 ani, noi am dat legislația și după aceea la nevoie am adaptat-o. Deci dacă vă rog frumos ați putea ține cont și de această derogare pentru domeniul social pe care am introdus-o și la vremea respectivă, eu aș fi extrem de recunoscător. Este o mică nișă, dar pentru care efectele sunt unele uh, dramatice și este important să fie produse vehicule corespunzătoare. Mulțumesc, Matias. Doamna Luca Cers, are cuvântul acum, raportor uh, de avi pentru aviz de la TRAN. Przewodniczący, dziękuję za głos. Jak się Mulțumesc. Trebuie să vă spun că eu nu vreau să intervin doar în calitate de membru a comisiei, ci și în calitate de persoană care a pregătit un raport la Comisia de Transporturi pe această temă. E un dosar foarte dificil și tehnic, mai ales în Comisia de Transporturi a trebuit să ne întâlnim cu foarte mulți experți de la comisie, cu mulți operatori economici, cu reprezentanți ai întreprinderilor care produc autovehicule. A trebuit să evaluăm um, în ce măsură propunerea comisiei avea un efect nu doar asupra calității aerului, ci și asupra pieței uh, de automobile, asupra producției de autovehicule. Datele statistice ne arată că poluarea aerului, mai ales în zonele urbane, e provocată în primul rând de emisiile uh, autovehiculelor. <laughs> Studiile arată că autovehiculele pe bază de motorină poluează cel mai mult. Acum câțiva ani eram convinși că automobilele, automobilele pe motorină erau mult mai avantajoase pentru mediul înconjurător, însă iată că lucrurile stau exact pe dos. Eu cred că propunerea Comisiei pentru a limita emisiile de dioxid de azot eh, e binevenită. Autovehicolele ar trebui să prezinte mai multe avantaje din acest punct de vedere, atât pentru consumatori cât și pentru producători. La Comisia de Transporturi am avut o dezbatere dificilă cu raportorii din umbră. Există divergențe majore, există și îndoieli majore, provocate în mare măsură de faptul că s-a ridicat limita pentru emisiile totale de hidrocarburi. De asemenea, ceea ce a creat uh, multă divergență a fost faptul că se propune ca și metanul să fie inclus între aceste gaze și să fie calculat în funcție de niște echivalenți uh, față de dioxid de carbon. Deci a fost foarte greu. Eu acum sper ca și în Comisia ENVI să se țină cont în mod pozitiv de avizul emis de Comisia de Transporturi și de raportul nostru. Obiectivul nostru era clar să limităm emisiile pe de o parte, să pe de altă parte trebuia de asemenea să protejăm de asemenea și piața muncii, să apărăm locurile de muncă din acest sector. Sper de aceea ca uh, acest uh, dosar să progreseze și să avem până la urmă succes. Există clar multe îndoieli, nu mai sunt decât trei săptămâni până la vacanța de vară, însă eu cred că în septembrie raportul totuși va putea fi gata, vom avea toate datele necesare. Thank you, Chair. Um, I, I, I wanted to speak because obviously... Domnul Dens. Trebuie să vă spun că și eu mă ocup de emisiile, de directiva privind emisiile naționale, sunt raportor din umbră. Statelor membre le va fi imposibil să respecte cerințele din acest domeniu dacă nu vom avea o legislație suficient de clară și de puternică. De aceea eu vreau să sprijin spusele colegei Dali și ale colegului Matias Grote. Într-adevăr, trebuie să avem uh, niște date corecte în ceea ce privește emisiile în timpul condusului real. Știm că actuala normă Euro 6 uh, permite uh, niște emisii de 22 ori mai numeroase decât standardele reale. Deci e important să știm, de fapt, care sunt datele reale. Al riscăm uh, să se recurgă la date arbitrare. Deci ce vom face? Pe termen lung riscăm să nu facem nimic. E absolut important deci să se facă testări în uh, condiții reale de condus și e important să avem aceste date cât mai rapid, însă nu ne putem bizui pe alții să facă aceste teste. Trebuie să aflăm noi aceste informații și să facem presiuni pentru ca aceste teste să se desfășoare corect. E important. Gândiți-vă mai ales la autovehiculele pe bază de motorină în zonele urbane care poluează atât de mult. Condițiile sunt diferite în zonele urbane. Conduci, uh, frânezi, te oprești, pornești din nou, deci asta produce și mai multe emisii. De aceea noi nu ne putem baza pe niște date arbitrare stabilite pur și simplu uh, de aceea îndemn pe colegi să se gândească cu multă atenție la acest argument. De asemenea, aș vrea să sprijin pe scurt ideea de a include și metanul ca gaz cu efect de seră, precum și poluant al aerului. Așa cum s-a menționat deja în această comisie, nu există o legislație specifică cu privire la gazele cu efect de seră care să considere în mod specific metanul. Metanul este un precursor al ozonului și ca tare cauzează probleme grave de sănătate în zonele urbane. E o chestiune la care ar trebui să ne gândim și eventual să stabilim niște ținte clare și pentru metan. Mulțumesc. Acum comisia va reacționa, va veni cu comentarii. Doamna Ramal. Uh, thank you very much. Um, uh, we would like... Mulțumesc foarte mult. Vrem să le mulțumim tuturor celor care au intervenit, mai ales raportorului și raportorilor din umbră. I would like to make one uh, very important comment regarding. Ar vrea să fac un comentariu foarte important în ceea ce privește legătura între acest dosar și dosarul uh, RDI, care e discutat acum la comisie la nivel de comitet de experți. E drept că regulile RDE sunt importante pentru orice dosar care are de-a face cu emisiile autovehicolelor. Și bineînțeles că întotdeauna vor exista legături între cele două, însă dacă am amâna acest dosar, am putea cauza mai multe probleme decât cele pe care încercăm să le soluționăm. E drept că există anumite aspecte și în septembrie. Însă dacă știți ce s-a adoptat recent la nivel de comitet, știți probabil că această procedură are mai multe etape. Septembrie va fi una din acele etape. Deci atunci se vor stabili, deci sperăm înainte de septembrie să se stabilească uh, condițiile, să fie adoptate în septembrie. Însă, în ceea ce privește testele, probabil că acestea nu vor fi gata până atunci. Asta se va întâmpla cel mai devreme anul viitor. Și testele respective vor fi aplicate, vor fi puse în practic peste câțiva ani. Deci în septembrie nu se va întâmpla nimic. Deci va fi Deci va trebui să mai treacă încă câțiva ani până vom putea adopta ceva clar. ceea ce privește, de exemplu, limitele de oxid de azot, în ceea ce privește calitatea aerului, deci noi sperăm că acesta să fie principalul mesaj, deci limite privind uh, oxizii de azot. Înainte de a avea date privind uh, emisiile în timp real. Domnul Des. Mulțumesc tuturor colegilor, mulțumesc tuturor raportorilor din umbră. Vedem că există convergență pe majoritatea punctelor și cred că vom găsi amendamente de compromis care să poată fi votate cu o majoritate confortabilă aici. Nu o să reacționez acum la absolut toate intervențiile, dar vreau doar să punctez care sunt uh, informațiile cele mai importante în rezumat. Aș fi extrem de recunoscător dacă am reușit următoarea performanță. Eu nu sunt un reprezentant al industriei, asta este foarte clar aici, dar trebuie să existe o siguranță a planificării. Deci dacă inginerii uh, se bazează acum pe limita de um, uh, 95 de grame de dioxid de carbon, această limită trebuie să rămână până în 2020. Orice altceva este uh, presupoziție și e ca și cum ai lua o decizie pe ușa din dos. Deci industria trebuie să aibă o siguranță a planificării. Iar în ceea ce privește studiile de impact, nu pot decât să fiu de acord cu ceea ce a spus colega Dali și ceilalți. Sunt și eu de părere că ar trebui să avem studii de impact suntem cu toții de acord, din ce ne-am dat eu seama, că nu ar trebui să stabilim uh, plafoane maxime pe care să le amendăm prin acte delegate. Actele delegate ce înseamnă de fapt? Că noi, Parlamentul, totuși rămânem în codecizie. La Agri am fost primul care a cerut asta cu efect Comisia a trebuit să negocieze cu noi, de exemplu, și noi am uh, respins, uh, am fi respins totul dacă Comisia n-ar fi negociat cu noi. Deci avem câteva prerogative ca Parlament și trebuie să facem uz de ele. Cu toate acestea, consider că plafoanele maxime ar trebui să rămână în codecizie. Cu privire la solicitarea mea de a amâna, n-are de a face cu faptul că uh, Uh, din septembrie vreau amânare pe octombrie, mai târziu și apoi pe noiembrie, așa cum a spus colegul Grote, și apoi să aibă loc o tergiversare pe ani de zile. E pur și simplu o chestie pur din, uh, uh, de gestionare a detaliilor tehnice. Nu putem să facem o listă de vot în seara asta pentru ca mâine să votăm. Am pățit-o la reforma PAC, când până la ora 3 dimineața am finalizat listele de vot la hotel, pentru că a doua zi era votul în plenară. Deci după ce am negociat trei ani de zile, iată cum am participat cum am uh, procedat chiar la final. Nu se poate așa ceva. Colegii trebuie să poată să analizeze în tihnă amendamentele de compromis. Trebuie să existe suficient timp între formularea amendamentelor de compromis și uh, vot. De aceea am cerut septembrie ca termen limită. Noi am vrea totuși să rămână septembrie în orice caz, indiferent de cum merg lucrurile. Domnule Hrote, ce se întâmplă cu vehiculele speciale? Spuneți noastră acea nișă socială. Nu se poate ca pentru o asemenea nișă să uh, aibă de suferit. Deci, da, trebuie să vedem cum anume procedăm aici. Iar în ceea ce vește metanul, am discutat cu raportorii din umbră, am invitat uh, ingineri din Rusia care ne spuneau de valorile metanului în centrele urbane. E o problemă care ar trebui discutată din punct de vedere politic. Nu prea putem să economisim pentru că există o lipsă de control aici. Deci este o întreagă problematică care trebuie avută în vedere, dar eu cred că vom găsi calea compromisului și vom ajunge la un rezultat de bun simț. Eu uh, vă stau la dispoziție, iar în ceea ce privește datele de consum, eu am o mașină și mereu mă uit la consum. Constat însă că într-adevăr, față de ceea ce e pe indicațiile și specificațiile tehnice și ceea ce se întâmplă în termeni reale, apare o diferență de 2-3%. Îți arată însă tendința. Mi arată tendința. Consum acum mai puțin sau mai mult. Industria evoluează și ea. Avem uh, autoturisme care sunt în sectorul low cost. Să vedem uh, însă ce se întâmplă acolo dacă majoritatea consideră că ar trebui să existe specificații obligatorii, eu vă stau la dispoziție pentru a găsi calea compromisului împreună. Eu sper să găsim niște reglementări de bun simț și vă rog foarte mult să avem în vedere dată limită luna septembrie. E iarăși o chestie de bun simț. Mulțumesc, mulțumesc pentru această discuție. Avem chestiuni diverse, dar nu se anunță nimic. Următoarea reuniune pe 15-16 iulie la Bruxelles. Am terminat pe ziua de azi. Mulțumesc tuturor!